pentru că cu toții ne pronunțăm în favoarea securității și a calității produselor noastre. Ne place să mâncăm bine și sănătos tuturor. Mulțumim, uh, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră și aici încheiem dezbaterea. Votul va avea loc mâine. Trecem la dezbaterea următoare. E vorba de declarația Comisiei în legătură cu întâlnirea G20, ministrii de ocupare și ministrii muncii la Washington 20 și 21 aprilie. Le dau uh, oamenilor posibilitatea de a se instala la locurile lor. Dau cuvântul domnului Laszlo Andor, domnul comisar. madam president honourable members uh, the latest uh, projections. doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, ultimele uh, date de la OCDE și de la Organizația Internațională a Muncii arată faptul că șomajul crește și nu vom ajunge să atingem obiectivele de dezvoltare până în 2011. 2 milioane de oameni sunt în continuare împinși către sărăcia extremă. 1,5 miliarde de oameni uh, ajung fără loc de muncă în întreaga lume. Cifrele vorbesc de la sine. Suntem într-o criză care arată foarte clar slăbiciunile uh, economiei noastre, care este din ce în ce mai interconectată. Există acum un consens clar în ceea ce privește nevoia unei acțiuni globale pentru a rezolva probleme la nivel global. Anul trecut, la Pittsburgh, liderii grupului G20 uh, și-au luat angajamentul că atunci când creșterea revine și locurile de muncă vor reveni. Ceea ce înseamnă că s-a hotărât un, crearea unui cadru orientat către viitor, către creștere economică. Este un uh, lucru salutar. Comisia susține a, orice fel de acțiuni care să creeze locuri de muncă de înaltă calitate, care să ajute oamenii să revină la muncă în întreaga lume. Această abordare reflectă realitatea, așa nume. Ocuparea este elementul cel mai important în refacerea economică. O economie care să nu aibă locuri de muncă suplimentare nu este una pe care ne-o dorim. La Pittsburgh, s-a, uh, s-a dat ideea unei uh, reuniuni a ministrilor G20 pentru a evalua punerea în aplicare a acestui cadru creat și pentru a discuta politicile uh, de ocupare și noi măsuri necesare. Mai mult decât atât, miniștrii trebuie de asemenea să ia în considerare politicile de dezvoltare și de creare de locuri de muncă, de protecție socială și cele mai bune practici pentru a se asigura că lucrătorii pot să beneficieze de progresele din știință și tehnologie. Această reuniune fără precedent va avea loc la Washington, D.C., 20 și 21 aprilie. Comisia și președinția spaniolă vor participa la această întâlnire. Comisia colaborează acum strâns cu Organizația Internațională a Muncii pentru pregătirea acestei reuniuni, care ne va da ocazia să promovăm uh, poziția noastră a Uniunii Europene. Punerea în aplicare a uh, standardelor de muncă ale OIM, uh, având ca obiectiv uh, o Uh, securitate uh, de bază pentru toți lucrătorii, uh, punerea lor în aplicare este esențială. De asemenea, standardele, cerințele tuturor organizațiilor ale muncii sunt niște standarde pe care și Comisia le susține. Și acest lucru este parte din inițiativa principală a agendei Europa 2020, agenda pentru crearea de noi locuri de muncă. Trebuie să progresăm cu această strategie și trebuie să facem tranziția către o, o refacere economică care să creeze locuri de muncă și să implice oamenii tineri. Știm cu toții cât de eficient este dialogul social european atunci când este vorba de îmbunătățirea măsurilor din uh, domeniul, din piața uh, forței de muncă. Comisia este pregătită să împărtășească această experiență cu partenerii internaționali. Comisia va informa în continuare Parlamentul cu privire la progresul uh, la această reuniune de la Washington DC. Reuniunea ministerială G20 va fi pentru noi o ocazie de a dezvolta noi măsuri care să uh, uh facă să fie baza cadrului de politici uh, după criză. Aceste măsuri trebuie să ne ajute să ieșim din criză, să pună ocuparea forței de muncă în centrul refacerii economice. Obiectivul este de a aduce o contribuție importantă pentru uh, pregătirea reuniunilor din Canada și din Corea din acest an. Mulțumesc, domnule comisar. Are cuvântul doamna Moran Chartier, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. În contextul crizei economice și financiare actuale, acest summit uh, G20 ne face să constatăm că primul obiectiv pe care trebuie să-l atingem este creșterea capacității de angajare a uh, muncitorilor. Uh, este o necesitate pentru că nu se poate realiza integrarea în viața socială fără integrarea în viața profesională. Și în pregătirea acestui summit G20, singura deviză, singurul obiectiv pe care putem să-l avem cu toții este lupta împotriva șomajului. Ați spus-o, domnule comisar, mai devreme, șomajul a crescut considerabil în Uniunea Europeană, a crescut considerabil în întreaga lume, dar se vede bine că inegalitățile cresc uh, și uh, mai rapid, în special în ce privește pe tineri, pe angajații temporari, pe migranți și pe femei. Așadar, când vedem că astăzi 21,4% dintre tineri sunt în șomaj și erau doar 14,7% acum 2 ani și deja se considera că e mult, viteza cu care crește acest șomaj este îngrijorătoare. Trebuie să construim împreună la nivel european și mondial pentru că răspunsul nu poate fi decât global mondial, strategii de convergență și de integrare care recunosc în mod explicit faptul că politicile sociale și de coeziune sunt politici dinamice în aceste domenii, sunt pilonii societății noastre. Vreau să vă reamintesc și Pactul Mondial pentru Angajarea Organizației Internaționale a Muncii, care ne stabilește uh, opțiuni strategice uh, pentru ieșirea din criză. Care este situația în ce privește propunerea Comisiei Europene de a-și baza cadrul noii strategii pentru după 2010 pe uh, principiul economiei sociale de piață și pe transparență? doresc ca ministrii europeni ai muncii uh, și protecției sociale să nu uite la acest summit că vor trebui să dea socoteală de creșterea numărului uh, uh, de locuri de muncă, eventual, în fața milioanelor de șomeri care s-au acumulat în, ultimii, în ultima vreme. Uniunea Europeană așteaptă de la noastră, domnule comisar, acțiuni ca să putem să îi asigurăm din nou pe cetățenii noștri de efortul noastre și să le uh, câștigăm din nou încrederea. Președintele, mulțumesc, doamnă. Dau cuvântul domnului Alejandro Sercas, 2 minute și 30 de secunde. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, domnule comisar. Și eu mă bucur că avem posibilitatea de a dezbate acest subiect aici, acum, mai ales în pregătirea acestui summit din 20-21 aprilie care va avea loc la Washington. Cred că trebuie să luăm în considerare și ceea ce spune doamna Pervonș Perez și mă voi exprima și în numele domniei sale în limba sa de altfel. Rata șomajului în Europa va depăși uh, 10%. Există milioane de lucrători săraci în lume, e vorba de 200 de milioane de lucrători uh, săraci, e vorba de consecințele sociale ale crizei, domnule comisar, trebuie să punem accentul pe locurile de muncă. Există un spirit de dialog și o strânsă colaborare cu partenerii sociali. Întâlnirea din Pittsburgh a reconciliat mizele economice și dimensiunea socială. Acest lucru este primordial dacă nu dorim să repetăm greșelile care au dus la criză. Să sperăm că această criză nu va adânci și mai mult inegalitățile sociale din statele noastre, între statele membre și la nivel global. Strategiile precipitate de ieșire din criză nu trebuie să ducă la dezmembrarea modelului social, întrucât fundamentul acestei crize aceste crize prin care trecem de trei ani încoace țin de societate și reglementarea produselor financiare nu ajunge. Trebuie să mergem la origini. Deși există rapoarte a unor organizații precum OIM sau OCDE, există încă inegalitate socială și dorința, nu există dorință politică foarte puternică. Și ultima hotărâre a Consiliului ECOFIN de a pune capăt sprijinului pentru ocupare, pentru a restabili uh, finanțele publice, nu este neapărat benefic. Și această problemă trebuie reglată de ministrii și contăm pe dumneavoastră, domnule comisar, și pe președinția spaniolă pentru a elimina această gândire pe termen scurt. Contăm pe dumneavoastră să puneți strategia socială în uh, centrul discuțiilor noastre. Mulțumesc. Doamna Harkin are cuvântul acum. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, dragi colegi, este crucial ca reuniunea G20 să pună în centrul refacerii economice locurile de muncă de calitate. Domnule comisar, într-adevăr știți că situația este una foarte tristă, pentru că a crescut șomajul, s-au redus salariile uh, celor care și-au păstrat locurile de muncă. În același timp, uh, oamenii aceștia văd cum băncile sunt recapitalizate și în, timp, uh, în timpul acesta IMM-urile, care sunt motorul creșterii sociale, își pierd poziția pe piață avem nevoie de niște programe care să-i susțină pe oameni. Și în uh, Irlanda, comisarul ne uh, um, laudă disciplina noastră fiscală, dar cei care plătesc prețul sunt uh, vieții lucrători. Reuniunea G20 trebuie să își aducă un angajament puternic pentru ca locurile de muncă să fie o prioritate. De asemenea, protecția socială și formarea sau recalificarea celor care și-au pierdut locuri de muncă. Și de asemenea trebuie să se angajeze pentru niște politici care să fie, uh, să respecte principiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Munții, a Muncii și nu trebuie să spună că criza economică este o scuză pentru a slăbi uh, aceste standarde. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Figueredo, un minut. Obrigada, da Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uniunea Europeană are niște lideri și e momentul ca aceștia să dea dovadă de responsabilitate în mijlocul acestei crize economice și financiare și monetare. Uh, pentru că această criză este, a fost cauzată și de faptul că s-au semnat acorduri de liber schimb cu țări terțe care n-au ținut în seama de interesele oamenilor. Trebuie să recunoaștem că foarte multe măsuri au dus la sărăcie și excludere. Este o criză a capitalismului și OECD-ul este de părere că țările în curs de dezvoltare sunt într-o situație extrem de dificilă. Vorbim de 200 de milioane de uh, lucrători care uh, sunt în pericol să ajungă sub pragul extrem al sărăciei, milioane de oameni, în special femei și tineri, au fost în mod special afectați de această criză. Este vorba de schimbări care s-au făcut pe piața muncii Uh, cu nerespectarea drepturilor sociale, pentru că despre asta ar trebui să vorbim, despre drepturi și nu respectăm convențiile Organizației Internaționale a Muncii, pentru că fără slujbe nu se poate face acest lucru. Acum, domnul uh, Doamna Gönz, un minut 30. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că pentru noi este un lucru foarte bun faptul că, în sfârșit, ministrii muncii G20 Uh, iau în considerare aceste aspecte, pentru că e absolut necesar acum, în momentul unei crize financiare, este foarte important să nu discutăm doar despre aspectele economice și financiare, ci și despre locurile de muncă. Astăzi, acest lucru este foarte important pentru că uh, presiunile economice ale crizei încep să slăbească, însă șomajul și sărăcia sunt în continuare în creștere. Știm că acest lucru va avea niște econom- eh, consecințe economice, sociale, politice pe termen lung. În întreaga lume vedem cum crește extremismul, ceea ce înseamnă că pericolele sunt eh, pe termen lung. Este foarte important ca ministrii muncii să elaboreze niște politici astfel încât să se îmbunătățească situația ocupării și sărăcia să fie redusă. Ceea ce înseamnă că ar trebui să ia în considerare măsuri precum microfinanțarea pentru a crește nu doar coeziunea, nu doar a crește coeziunea, ci și a da posibilitatea oamenilor să se ajute singuri. Parlamentul Uh, din păcate, nu poate să aibă o poziție uh, o formală. Putem doar să dăm un. Uh, să ne exprimăm opinia cu privire la această reuniune. Doamna Elizabeth Lin, un minut. Mulțumesc, doamne președinte. Criza financiară i-a afectat foarte grav pe oamenii obișnuiți, de aceea trebuie să ne asigurăm că vor fi rezultate pozitive a summitului G20 al miniștrilor muncii și sper să avem aceste rezultate și să nu ne concentrăm doar pe sectorul financiar, să ne uităm și la impactul social. Știm că în multe țări șomajul a atins cote record și trebuie să vedem cum putem realmente să uh, creăm noi locuri de muncă. Programele de instruire trebuie, de exemplu, să se adapteze astfel încât să îndeplinească nevoile momentului. Identificarea celor mai bune practici ale unor țări care deja au implementat anumite măsuri trebuie folosită. Trebuie să încercăm să folosim aceste bune practici în toate țările pentru a ajuta pe oamenii cei mai marginalizați din societate. Alte țări au făcut anumite lucruri. De ce nu învățăm de la ele? Trebuie să ne asigurăm că miezul convențiilor Organizației Internaționale a Muncii sunt implementate, cum ar fi convenția, de asemenea convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități Trebuie să ne asigurăm că cei care acum nu sunt protejați vor fi protejați în viitor. Mulțumesc, doamnă Lin. Acum, domnul Toma Handel, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Summitul G20 de la Pittsburgh a pornit deja de la niște puncte bune, a cerut niște programe de redresare economică pentru a promova uh, crearea de locuri de muncă, pentru a crește uh, ocuparea forței de muncă. Ministrii muncii din Europa trebuie să facă presiune asupra uh, celor din G20 pentru ca acestea să nu reducă programele de redresare economică, ci din potrivă să introducă măsuri suplimentare pentru crearea de locuri de muncă. În al doilea rând, uh, munca uh, cu uh, orar redus trebuie să fie în continuare păstrată și trebuie făcute foarte multe investiții pentru crearea de locuri de muncă și în domeniul creșterii ecologice și trebuie extinse măsurile care Uh, asigură locurile de muncă, pentru că acest lucru uh, crește, la, crește puterea de cumpărare și ocuparea duce încet la creștere, ea uh, scade de asemenea sărăcia. Este foarte important să se consolideze dialogul social, așa cum a spus și domnul comisar și îi mulțumesc pentru acest lucru. Mulțumesc, domnule Handel. Are acum cuvântul doamna Silvana Rapti, un minut. Votre micro, madame. Intervenție fără microfon. Mulțumesc. Doamna președinte, domnule comisar, Dragi colegi, pe 20 aprilie vom avea o mare premieră la Washington. Va fi, de fapt, prima oară când miniștrii muncii din cele 20 cele mai bogate țări din lume se vor întâlni. Și trebuie ca vocea Europei să se facă înțeleasă și auzită foarte puternic Există 4 milioane jumătate de locuri de muncă care vor fi pierdute în următorii 3 ani în Europa, coincidența asupra creșterii, a coeziunii sociale, asupra păcii sociale. Deci trebuie să creăm locuri de muncă, uh, trebuie să fie un lucru prioritar pentru Europa, trebuie să ne fixăm obiective realiste, precise și măsurabile. E vorba de obiective pe termen lung sau scurt este imperativ să putem asigura și să garantăm drepturile sociale, dreptul la pensionare, să spunem. Uităm adesea că munca este un factor de creștere. Trebuie să ne dăm seama de asemenea că nu putem vorbi despre politici sociale fără a ne gândi tot timpul la muncă, la ocupare. Așadar, voi spune în concluzie că ar trebui să nu vorbim despre ministrii uh, șomajului. Domnul Patrick Chiaric, nu există, după părerea mea, o soluție durabilă la șomaj și la subocuparea forței de muncă fără să schimbăm logica actuală în care este privilegiat capitalul și nu munca, fără o nouă repartiție a bogăților care implică o nouă uh, repartiție a salariilor și uh, a locațiilor minimale. Asta ar duce la o uh, creștere durabilă, la progrese care ar duce la ieșirea din criză și nu opusul. G20, summitul G20 a reușit să mobilizeze, ar trebui să reușească să mobilizeze Comunitatea Bancară Internațională pentru credite selective care să promoveze crearea de noi locuri de muncă și o economie mai favorabilă mediului. În același timp, mișcările de capital speculative ar trebui taxate pentru a lupta împotriva efectelor negative pe care acestea le au. Vă propun ca experiment un sistem de securitate socială, profesională și de formare pentru meseriile de mâine, combinat cu uh, accent pe cercetare publică indispensabilă pentru o economie durabilă și sustenabilă. Mulțumesc, domnule Leiaric. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul doamnei Țicău. Herr President, Mr. Commissioner, liderii g douăzeci au stabilit la pittsburgh în septembrie două mii nouă că prioritatea planurilor de redresare economică trebuie să fie păstrarea locurilor de muncă existente i crearea unora noi. în ciuda prognozelor fondului monetar internaional de cretere economică de trei prognozele oecd i ilo arată că rata omajului va continua să crească în mod accelerat până inclusiv în prima jumătate a anului două mii unsprezece criza economică i financiară a afectat grav atât întreprinderile europene dar în mod implicit i bugetele statelor membre. minitrii pentru muncă i protecie socială ai g douăzeci ar trebui să solicite ca sprijinul acordat întreprinderilor aflate în dificultate ca urmare a crizei economice să fie prelungit până în momentul în care rata omajului va scădea din nou. de asemenea consider că acetia trebuie să găsească măsuri pentru sprijinirea atât a funcionarilor publici cât i a personalului plătit din fonduri publice profesori medici care îi pierd locurile de muncă ca urmare a reducerii bugetelor alocate instituiilor de interes public. Mulțumesc. Mulțumesc, Are acum cuvântul domnul Un minut. Domnul būtina pasidžiaugti. Uh, domnule președinte, domnule comisar. Ar trebui să ne bucurăm că pentru prima dată G20, uh, summitul G20 se ține la nivel de ministri ai muncii. La această întâlnire, la acest summit, uh, principalul concentrarea ar trebui să se manifeste pe crearea de noi locuri de muncă situația se deteriorează la nivel mondial. În unele state membre șomajul a ajuns la cote critice și Și multe dintre măsurile menite să lupte împotriva crizei nu au făcut decât să înrăutățească și mai tare situația pentru că au dus la închiderea multor IMM-uri. Așadar, cred că la summitul G20 ar trebui pus accent pe măsuri de stabilizare a situației, pentru că uh, Uh, altfel nu vom putea uh, realiza refacerea economică a țărilor noastre. Mulțumesc și acum, la, încep, la sfârșitul uh, acestei proceduri, doamna Linkeviciute. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, salutăm faptul că ministrii G20, ministrii muncii și ministrii ocupării se reunesc pentru a discuta despre posibilitatea de a lupta împotriva șomajului și despre posibilitatea de a crea noi locuri de muncă. Situația este extrem de complicată pentru că 5,5 milioane de tineri în Europa sunt șomeri, numărul de șomeri crește tot timpul. În Lituania 300.000 de oameni sunt șomeri un lucru nemai întâlnit în ultimii 20 de ani, în cei 20 de ani de independență a noastră. Este important faptul că acești miniștri trebuie să înainteze măsuri specifice pentru a crea locuri de muncă de calitate, bine plătite, care să ofere condiții de muncă decente și nu doar supraviețuire în condiții de pauperitate. Deci mă bucur Mulțumesc. Am încheiat astfel dezbaterea intervențiilor spontane și acum îi dau cuvântul domnului comisar. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Mă bucur că am avut această discuție astăzi cu privire la reuniunea ministrilor muncii de la Washington. Mă bucur pentru că acesta nu va fi singurul summit care poate să audă vocea Parlamentului European cu privire la acest subiect foarte important. Există și un alt summit care are loc mult mai devreme, care de asemenea ar trebui să audă ceea ce a spus dumneavoastră astăzi. Și mă refer aici la reuniunea la nivel înalt de mâine de la Bruxelles. Această reuniune summitul european are ocazia de a susține agenda pentru reuniunea G20 printr-o uh, abordare care să cuprindă măsuri de a crește ocuparea și de a reduce sărăcia. E nevoie de obiective foarte clare în această strategie UE 2020. Cred că trebuie să apreciem, să înțelegem foarte bine modul în care criza a afectat economia globală în ultimii ani. Nu e vorba doar de statistici, de cifre îngrijorătoare, ci sunt de acord cu doamna Gânz. Trebuie de asemenea să înțelegem riscurile politice riscurile ca această criză uh, să afecteze foarte puternic civilizația europeană. Sper că liderii, la reuniunea lor de mâine, vor înțelege acest lucru și vor uh, trage niște concluzii foarte responsabile pe marginea acestei situații, pentru că altfel va fi foarte greu să reprezentăm valorile europene la nivel global. Va fi foarte dificil să reprezentăm cu credibilitate angajamentul de a aborda uh, șomajul și sărăcia la uh, reuniunile G20. Este un mare progres faptul că se întâlnesc ministrii muncii în contextul G20. Nu știu dacă reușim să responsabilizăm și ministrii finanțelor, rămâne de văzut, dar e foarte important că s-a făcut acest pas și că există această disponibilitate de a face schimb de opinii și de experiență. Este adevărat că această criză financiară a fost abordată întâi de către guverne și puterea fiscală a statelor a fost direcționată către stabilizarea sectorului bancar. Băncile au fost recapitalizate, uh, stabilitatea financiară a, s-a bucurat de prioritate. Acum trebuie să prioritizăm crearea de locuri de muncă. Trebuie să prioritizăm o ieșire din criză, o strategie de ieșire din criză care să nu facă rău, să nu pună în pericol uh, locurile de muncă existente și care să nu submineze capacitatea de a investi în acest domeniu. Și de aceea trebuie să luăm decizii pentru a crea uh, o, un cadru fiscal pentru a readuce stabilitatea și a uh, scădea presiunile asupra guvernelor pentru ca acestea să nu uh, opereze niște reduceri uh, foarte mari și care să pericliteze locurile de muncă. Eu sper că, într-adevăr, vom uh, discuta despre standardele de muncă ale Organizației Internaționale a Muncii. Este un uh, lucru crucial la nivel internațional și e momentul ca și noi să progresăm și să utilizăm aceste standarde în uh, ocuparea forței de muncă. Contextul G20 este o mare oportunitate de a face o legătură și cu discuțiile din exteriorul Uniunii Europene. Și de asemenea ne dau posibilitatea nu doar să discutăm relațiile de muncă, ci de asemenea uh, regulamentele financiare și alte chestiuni ca și taxa pe tranzacții financiare, care sunt discutate în alte zone ale lumii uh, cu mai mare îndrăzneală decât uh, în Uniunea Europeană și eu uh, cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție acestor aspecte și în interior, interiorul Uniunii Europene. Vă sunt recunoscător pentru comentariile dumneavoastră, pentru mesajele pe care le voi transmite partenerilor la întâlnirea G20. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Andor. Dezbaterea se încheie acum. Punctul următor pe ordinea de zi este declarația Comisiei cu privire la combaterea tuberculozei. Domnul comisar Dali.